că vă, rug, vă rog pe toți să vă ocupați locurile în sală, să putem începe. Primul vot este pe un uh, raport al domnului Sikerski în legătură cu plățile directe în agricultură, rata de ajustare pentru 2050 este vot cu apel nominal, un vot unic. Am deschis votul. I give people 30 seconds. Vă mai dau 30 de secunde să vă instalați și să votați, nu mai mult. So, now I can close it now. Yes, yeah, still. When we get to what, 700? We get to 700? Mr. Brooks. Come on. I think we can. Okay. Okay. The vote is closed. Am închis votul. And it's adopted. Și se adoptă. The next vote is a report by Maria Neuchel on the EU strategy. Urmează raportul privitor la strategia UE privitoare la egalitate între bărbați și femei după 2015. Primul vot este o moțiune alternativă de rezoluție. Uh, cine este pentru? Who is against? Împotrivă. Abține. M mm, Aș spune că e respinsă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul electronic. Ah, against? Shit. And the vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge. Now, colleagues, who now come... Dragi colegi, trecem acum la voturile pe părți. Avem alineatul 1, textul original, pe două părți. Uh, vot cu ridicare de mână. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Votul electronic e deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, alineatul 2, pe două părți, uh, vot copil nominal, prima parte, votul electronic este deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Partea a doua, tot vot cu apel nominal, votul electronic este deschis. The vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă. Acum alineatul 5, tot pe două părți. Prima parte, cu ridicare de mână, cine este pentru? Against. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum aliatul 6, text original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 8, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 9. Bun. Vom verifica alineatul 8. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Alineatul 9 pe două părți, prima parte, cu uh, ridicare de mână, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și această parte. Acum alineatul 11, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Alineatul 12. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și partea a treia. Am alineatul 13, uh, vot cu nominal, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Alineatul 24, tot cu apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis și se adoptă. Aliatul 25, uh, prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliatul 26, se vede o părți. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă de asemenea. Alineatul 28, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 31, trei părți. Prima parte, pentru, Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Bun, se cere verificarea. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Partea a treia, uh, votul apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da. Ajungem la alineatul 35. Alineatul 35, pe două părți, prima parte, cu ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum alineatul 40, pe trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a treia, vot cu apel nominal, votul s-a deschis.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 Și acum, uh, aliatul 52, pe patru părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia, vot copil nominal. S-a deschis votul electronic. Tu s-a închis și se adoptă. Partea patra. Partea patra prin de mână, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 53, vot copil nominal. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis și se adoptă. Aiatul 55. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum aiatul 56. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 59 pe trei părți. Prima parte. Pentru. Împotriva? Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A fost respinsă partea a treia. Se cere verificarea. Bun, vom verifica prin vot electronic la 59, partea a treia. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis și se respinge. E o majoritate clară. Bun, acum alineatul 60. Tot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum, alineatul 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Iatul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acesta, alineatul 67, cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis.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 Și partea patra, cu nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Și acum alineatul 72, 72 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 73, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 74, bun, se cere verificarea la 73, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă. Aiatul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aiatul 76 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, aliniatul 79 pe două părți, Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum ajungem la uh, citalul numărul 18, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum, citația 30, pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerente, considerentul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, considerentul L pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, considerentul N, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul O, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, considerentul P, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și aceasta, bun, să cere verificarea, vom verifica la P, partea a doua, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, conținutul S pe trei părți, prima parte, cine este pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abține se adoptă. Partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum ajungem la uh, considerentul T. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul U Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și conținutul V. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum ajungem la uh, votul întregului raport, întregi întregii rezoluții. Este vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Felicitări raportoarei doamnei Neuchl. Colleagues, Felicitări așadar. Dragi colegi, vom continua cu următoarele două rapoarte. Raportul Mosca, dreptul de proprietate intelectuală în țări terțe, Alinatul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum 13 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 17 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aiatul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 22, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliatul 26 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliatul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 40 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. Alineatul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem considerentul 1, prima parte, e pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și avem votul final, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Și ajungem la ultimul raport din această sesiune, raportul Svoboda, drepturile de proprietate intelectuală, un plan de acțiune al Uniunii Europene. Primul este alineatul 17 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum alineatul 22 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 31 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 57 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, uh, votul pentru întreaga rezoluție, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Dragi colegi, se suspende uh, ședința până la 12.30, dar vă rog să rămâneți în sală, că va urma discursul președintelui Mongoliei. Mulțumesc! Okay. Get <laughs> it all done. I'll take my coffee with me. <laughs>